Uh, dear colleagues, I think I will start the meeting. Uh, allow me to say hello every, to everybody. Dragi colegi, uh, permiteți-mi să vă salut. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea acesteia. Varianta finală a ordinii de zi a fost transmisă pe 27 iunie. Nu au fost până acum uh, obiecții. Și dacă nu sunt uh, nici acum obiecții, vom considera ordinea de zi uh, adoptată. La punctul 2 vreau să vă aduc la cunoștință că după această reuniune, la șapte și jumătate seara, există um, a treia parte a acestei serii de audieri organizate în comun cu uh, LIBE, Juri și ITRE în legătură cu uh, cazul Facebook Cambridge Analytica. Uh, aceia dintre dumneavoastră care doresc să participe, lucru uh, pe care vă încurajez să-l faceți, uh, această audiere va avea loc în uh, N14 de la 19.30 la 22. Acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, Brexit pe scurt, nu știu dacă v-ați dat seama, dar mai sunt doar 9 luni până când Regatul Unit va deveni un stat terț Cred că devenim din ce în ce mai conștienți uh, că Uniunea trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura buna funcționare a instituțiilor uh, noastre după retragere, indiferent dacă va exista un acord pentru uh, ieșirea Marii Britanii sau nu, sper să nu fie cazul să um, există Brexitul fără un acord. Trebuie așadar să punem pe picioare instrumentele juridice necesare și trebuie să um, facem tot ce trebuie pentru a fi pregătiți atât la nivel de state membre cât și la nivelul Uniunii și la nivelul industriilor, la nivelul economiei, oricum toate părțile implicate trebuie să fie pregătite pentru acest eveniment. Săptămâna trecută, când a avut loc Consiliul European, Consiliul a făcut din nou apel la instituțiile europene și la toate părțile implicate pentru a um, crește nivelul de pregătire la toate nivelurile și um, pregătirea pentru toate rezultatele posibile. Am invitat la reuniunea noastră poate cea mai importantă persoană în acest uh, context uh, din, de la Comisia Europeană, Pascal Leardini, care este director responsabil pentru politicile instituționale din uh, grupul de lucru privind pregătirea pentru Brexit de la Comisia Europeană. Domnule Ardini ne va spune care este starea de fapt și, nu, fără întârziere, îi dau deja cuvântul. Pascal. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Comisia um, salută uh, faptul că în donarea Parlamentului European, dar și în celelalte instituții, se pune accentul pe pregătirea pentru Brexit. Mă bucur să fiu aici în fața dumneavoastră pentru a vă spune ce face Comisia în acest sens. Ați precizat și dumneavoastră că reuniunea Consiliului de săptămâna trecută, mm, mm, reuniunea privind articolul 50 de la Bruxelles, a abordat mm, mai multe concluzii, printre care a făcut și apel la instituțiile europene și la toate părțile implicate pentru a spori gradul de pregătire la toate nivelurile și pentru toate rezultatele. Trebuie din punctul de vedere al Comisiei, uh, pregătirea pentru toate rezultatele posibile reprezintă o obligație pentru a fi uh, pregătiți pentru toate schimbările care pot avea loc sau care vor avea loc. Uniunea trebuie să fie pregătită pentru toate scenariile posibile, printre care și o uh, variantă nedorită, dar în continuare posibilă, de ieșire a Marii Britanii fără un acord care va intra, uh, care să intre în uh, vigoare pe 30 martie anul viitor. Trebuie să organizăm uh, pregătirea cu mare atenție, având o perspectivă largă pentru că trebuie să ne pregătim pentru toate măsurile care vor fi necesare pe 30 martie anul viitor, când Regatul Unit va deveni start terț. Deci măsurile obligatorii de pregătire și voi da câteva exemple mai târziu. Există însă și o planificare pentru cazurile de urgență, printre care și situația um, de prăpastie care ar fi um, creată în cazul în care Regatul Unit a ieși fără încheierea unui acord înainte de data retragerii. Michel Barnier a spus în repetate rânduri um, că, uh, în calitate de negociator, Comisia Europeană este uh, angajată găsirii unui acord cu Regatul Unit privind retragerea, precum și uh, înțelegere generală în legătură cu cadrul în care se va desfășura relația pe viitor, în conformitate cu îndrumările și directivele um, pe care le-au, le primit Comisia de la cele 27 de state membre rămase. Un acord uh, probabil că ar, preve, ar avea prevedere referitoare la o um, perioadă de tranziție care ar amâna probabil consecințele practice ale Brexitului până la sfârșitul anului 2020. Totuși este important uh, să uh, ținem cont de faptul că nu s-a convenit asupra niciunui lucru până când nu există un acord. Și Consiliul European a făcut apel pentru eforturi sporite la toate nivelurile pentru și-a nivelului de pregătire. Comisia a decis în octombrie anul trecut să creeze o structură dedicată pregătirii pentru Brexit uh, pentru a exista o coordonare a muncii uh, Comisiei de la centru. Această sarcină uh, i-a fost alocată secretarului general al Comisiei, iar eu sunt cel care conduce acest grup pentru pregătirea pentru Brexit în cadrul secretariatului general. Noi urmărim atent în negocierile um, grupului uh, de lucru 50 pentru a ne asigura că există consecvență în abordare și ne vom adapta și ajusta lucrările în funcție de rezultatele negocierilor cu Regatul Unit. În introducerea mea aș vrea să mă refer la patru chestiuni. În primul rând, adaptările legislative, în al doilea rând, uh, informarea cetățenilor și părților implicate, trei, uh, reuniunile tehnice cu statele membre și patru, problema sistemelor informatice. Permiteți-mi să uh, încep cu adaptările legislative un um, șir de lucrări uh, foarte importante uh, pe care vorbește Comisia să-l uh, adopte imediat este să identifice actele legale ce trebuie să fie adoptate în contextul retragerii. Acestea ar ține de pregătire, care ar avea rolul umplerii lacunelor din legislație sau măsurile de urgență menite să um, atenueze impactul negativ în cazul ieșirii fără un acord. Unele cazuri sunt uh, evidente, însă altele trebuie să fie cântărite cu atenție. Anumite situații impun uh, adoptarea de către colegislatori, uh, colegiferatori de acte de punere în aplicare sau delegate, conform puterilor actuale ale Comisiei. Pe 12 iunie am prezentat acestui grup de coordonare și Consiliului o primă listă de opt măsuri legislative. Această uh, listă conține doar acte legislative și măsurile de, pentru pregătire, adică măsurile pe care trebuie să le luăm indiferent de rezultatul negocierile pentru a ne asigura că va funcționa uh, lin achiul și după retragerea Regatului Unit. Am fost foarte atenți la mm, evoluția negocierilor mm, pentru a evita măsurile care ar putea fi interpretate sau interpretate greșit ca aducând prejudicii progreselor care s-au făcut sau rezultatului final al negocierilor. Lista este limitată, prin urmare, la măsurile de pregătire indispensabile pentru uh, orice circunstanțe. Ne bazăm uh, pe bună cooperare dintre, cu Consiliul și Parlamentul pentru ca măsurile să fie adoptate la timp, uh, având încredere că toate părțile implicate își vor, uh, se vor asigura că măsurile vor fi adoptate în timp util. Am încercat să numim aceste măsuri măsuri pentru pregătirea pentru Brexit, pentru a atrage atenția uh, colegiferatorilor, uh, vom uh, avea nevoie de persoane care să lucreze cu noi, alături de noi, pentru asigurarea adoptării la timp acestor măsuri. Vreau să profit de ocazie pentru a vă aminti că printre propunerile de pe listă sunt și propuneri referitoare la um, relocarea a două agenții, Agenția Europeană pentru Medicamente și Autoritatea Bancară Europeană, care ar trebui să își mute sediul după Brexit. Așa cum a spus primul vicepreședinte Timmermans la prima, la vizita asta recentă la această comisie, este esențial să se facă uh, progrese rapide în ceea ce privește mutarea sediilor acestor uh, două agenții, pentru că trebuie să asigurăm uh, certitudine și continuitate personalului agenției, agențiilor. Sperăm să putem rapid găsi rapid o soluție la aceste două dosare. În al doilea rând, vrem să ne ocupăm de informarea cetățenilor și părților implicate. Aceasta reprezintă o parte esențială a eforturilor noastre la comisie. Și uh, am dat curs uh, invitației Parlamentului de a informa Uh, pe larg uh, părțile implicate. Am publicat astăzi 66 de anunțuri disponibile pe uh, site-ul Comisiei, prin care informăm toate părțile în legătură cu consecințele Brexitului în mai multe sectoare, pentru care bunuri, alimente, plante, chestiuni veterinare, chestiuni vamale, import, export, servicii financiare, uh, dreptul companiilor, justiție civilă, consumatori, calificări profesionale, transport și încă alte uh, câteva subiecte. Este posibil să mai publicăm și alte informații, însă uh, nu foarte multe. Considerăm cu că cu aceste 66 sau poate mai multe anunțuri am acoperit vasta majoritatea subiectelor de interes. Aceste uh, informații sunt informative, nu speculative. Unele au fost criticate pentru și etichetate ca fiind alarmiste, din partea mai ales a Regatului Unit. Este răspunderea noastră să atragem atenția asupra efectelor Brexitului, în special în uh, contextul unui scenariu în care se iese fără acord din UE. În ceea ce privește uh, IMM-urile, toate anunțurile sunt uh, traduse în toate uh, limbile europene, al Uniunii Europene și vor fi publicate vara și la începutul toamnei pentru a fi disponibile publicului larg. Informațiile sunt accesibile atât pe uh, site-ul uh, DG-ului responsabil, dar și pe uh, site-ul uh, grupului de pregătire pentru Brexit. Este important ca toate părțile să se pregătească și să ia măsurile care pot fi luate. Am discutat cu mai multe uh, sindicate europene și federații europene și am pus la dispoziție aceste informații. Comisia speră că operatorii din sectoarele implicate să ia măsurile necesare pentru a-și adapta uh, companiile. Dacă, de exemplu, uh, operatorii se bazează acum pe autorizații sau certificate emise de uh, Regatul Unit, dacă doresc să continue să opereze în Uniune după martie anul viitor, ar trebui să-și adapteze companiile și să obțină certificatele din celelalte 27 de state membre. Sigur că Comisia uh, nu poate să ajungă la toți operatorii care vor fi afectați de către Brexit. De aceea, invităm statele membre să se alăture acestor eforturi și tragem atenția că uh, actorii importanți la nivel uh, local, asociațiile sindicale și alte organizații din diferite sectoare care sunt afectate, trebuie să uh, se folosească de toate aceste informații. Acestea au fost informațiile care au fost transmise cetățenilor și părților implicate. În al treilea rând, ne-am referit la discuțiile cu uh, statele uh, membre ale Uniunii Europene. Sunt uh, discuții orizontale care sunt portate la grupul de lucru de la Consiliu cu privire la Brexit, dar de asemenea există și o nevoie clară de a purta discuții la nivel mai tehnic în funcție de sector. Acum câteva luni am uh, organizat seminare uh, tehnice cu experți, cu uh, reprezentanți ai celor 27 de state membre, fără participarea Regatului Unit. Au fost seminarii referitoare la tarifele vamale, uh, regulamente privind agenți chimici, omologarea vehiculelor, nutriția animalelor, controle veterinare, produse farmaceutice și energie. Vor fi și mai multe seminarii care vor fi organizate și suntem foarte bucuroși să transmitem informațiile Parlamentului pe, par- pe uh, parcurs ce le avem. Ultimul uh, set de acțiuni se referă la adaptarea bazelor de date și a sistemelor IT. În ceea uh, ce privește achiul comunitar, există foarte multe de baze de date și sisteme IT care sunt gestionate de către Comisie și de către statele membre, care eventual trebuie adaptate. La unele este foarte simplu, se uh, elimină Regatul Unit și asta este suficient. Dar în alte sisteme lucrurile sunt mai complicate și uh, apar chestiuni legate de retenția de date, de protecția datelor, care necesită analiză și muncă mai laborioasă. Doamne președintă, membrii ai acestei comisii, sper că această prezentare vă oferă uh, o privire de ansamblu generală utilă cu privire la evoluțiile noastre. Mai este multă muncă la toate nivelurile și credem că cooperarea între cei 27 de uh, membri ai Uniunii Europene și instituțiile europene este esențială. Este foarte important ca toți actorii implicați, inclusiv Parlamentul European, să fie implicați activ în acest exercițiu. Vă mulțumesc foarte mult și sunt dispus să răspund la întrebările dumneavoastră. Președinta, vă mulțumesc uh, foarte mult. Îi dau cuvântul domnului Șepflin. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă de referitoare la ceea ce este de făcut. În primul rând, If we look at, uh... aspectele referitoare la urgențe. Dacă este să analizăm procesul, se observă o dinamică între relațiile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Iar impresia pe care o am este că Abisul care se uh, deschide aici uh, este unul periculos și aș vrea să știu unde va interveni planul de urgență. Pentru că uh, dumneavoastră vedeți cum evoluează lucrurile și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în această relație între Londra și Bruxelles. În al doilea rând, nu nu ați menționat care sunt ideile dumneavoastră cu privire la rezolvarea litigiilor pe viitor, indiferent care sunt, fie că este vorba despre scenarii uh, de urgență, probleme care apar, e bine, cum vor fi rezolvate acestea? Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la rezolvarea litigiilor pe viitor. Sigur că sunt importante toate ideile pe care le-ați transmis, dar eram curios care este părerea dumneavoastră în acest context și mai ales în contextul uh, muncii pe care ați prestat-o până acum. Președinte, mulțumesc, domnul Corbett, din partea socialiștilor. Mulțumim pentru această prezentare, care cred că a fost uh, foarte utilă și care uh, ne arată că, da, diavolul se ascunde în detalii până la urmă și sigur că aici avem de-a face cu foarte multe detalii. Am trei întrebări referitoare la modul în care ar putea evolua lucrurile. Dacă nu există un acord, deci, scenariul pe care l-ați prevăzut, nu ajungem la o înțelegere. Ați făcut vreun studiu de impact, impact economic sau din punctul de vedere al uh, securității? Ce ar însemna sau ce ar costa Uniunea Europeană, respectiv Regatul Unit, uh, o astfel de situație? Iar cea de-a doua ipoteză, dacă se ajunge la un acord. La timp, Perioada de tranziție de 21 de, de, 21 de luni, considerați că este suficientă? În al treilea rând, dacă guvernul Regatului Unit, care la sfârșitul acestei săptămâni va avea o reuniune specială, și anume summitul pentru pace, mai multe facțiuni ale Partidului Conservator se întâlnesc și, sigur, ar putea să dureze mai multe zile, în funcție de problemele care trebuie rezolvate, dar să spunem că nu ajung la niciun acord și Regatul Unit continuă să nu fie capabil să vină cu o poziție clară sau să răspundă la Uniunea Europeană și poziția prezentată de aceasta în negocieri. Și ajungem în toamnă și în continuare nu există niciun acord. Cum credeți că veți putea răspunde la o atare situație? Președinta, Mulțumesc, Barbara Spinelli din partea GUE. Mulțumesc foarte mult, domnule Leardini, pentru prezentarea dumneavoastră. Mă voi concentra pe drepturile cetățenilor, pentru că eu de asta mă ocup mai mult. Și am câteva întrebări pentru dumneavoastră care au legătură cu acest lucru. În primul rând, Aceasta are legătură cu uh, acordul și negocierile din uh, respectiv concluziile la care s-a ajuns pe 27 iunie. Dumneavoastră a spus că nimic nu uh, este încă convenit. E bine, eu cred că acesta este un principiu cam periculos, ținând cont de evoluțiile care ar putea avea loc. Acum, acum ne găsim uh, într-o situație în care Consiliul European înțelege, respectiv ia notă, uh, că posibilitatea unui acord uh, este destul de îndepărtată, mai ales în cont de frontiera uh, cu Irlanda. Și ar putea să apară o serie de riscuri. Uh, fragmentarea acordului. Și cred că ar trebui să ne îngrijorăm cu privire la cetățeni și respectarea drepturilor lor, pentru că s-ar putea să nu existe garanții egale pentru toată lumea. Iar scandalul Windrush, uh, pe care l-am cunoscut de curând în Regatul Unit, nu prea dă speranță, respectiv nu prea dă încredere cetățenilor. Apoi, regulile cu privire la noul sistem de înregistrare, care sunt impuse acum de guvernul britanic. Ei bine, Acestea implică implementarea directă a principiilor în, uh, convenite în acest uh, acord de retragere. Dar trebuie să vedem care este temeiul juridic. Și sigur că există o serie de semne de întrebare cu privire la aceste proceduri de înregistrare. Așadar, voiam să vă întreb cu privire la toate acestea și, de asemenea, uh, dacă task force-ul a redactat un plan B, un plan alternativ care să se refere la drepturile cetățenilor. Sau, pentru a folosi limbajul negociatorilor, dacă există o soluție alternativă la ceea ce prezentați dumneavoastră. Sau ceva care să vină în întâmpinarea cetățenilor dacă se ajunge la ipoteza aceasta extremă de uh, a nu ajunge la un acord de retragere. Mai sunt câteva puncte care mă preocupă, dar cele pe care le-am exprimat sunt cele mai importante, pentru că țin de situațiile de urgență. Poate că în partea a doua a acestei discuții voi mai avea timp să mă refer la acestea. Reprezentantul FTD, mulțumim pentru această prezentare foarte interesantă. Eu uh, Cred că este foarte frustrant uh, pentru Comisia Europeană să încerce să aibă de-a face cu cineva care este uh, atât de inutil și de neadecvat ca doamna May în calitate de negociator. Ea, de fapt, nu dorește să părăsească Uniunea Europeană, ceea ce um, Sigur că ușurează un pic situația, dar întregul proces uh, trebuie să devină foarte frustrant pentru comisie, de aceea aveți toată simpatia mea. Retragerea a fost confirmată și de către uh, Curtea Regală în Anglia, însă ea trebuie să treacă prin Parlament și va exista un vot. Comisia are un plan uh, alternativ, un plan de urgență, dacă acordul de retragere este respins atât de Consiliu cât și de Parlament sau de una de către, dintre instituții, ce va face în această situație? Vă gândiți la prelungirea calendarului în baza articolului 50? Președinte, mulțumesc. Uh, Sigur că vă vom invita să mai spuneți încă o dată care sunt competențele dumneavoastră cu privire la Brexit uh, mai târziu, însă aș vrea acum să îi încurajez pe cei care mai doresc să adreseze întrebări să o facă și eu doresc să fac acest lucru. Sigur că ne confruntăm cu această situație a Brexitului, dar um, Ținând cont de competențele Uniunii Europene, în continuare avem uh, foarte multe opțiuni uh, naționale și multe legături între statele membre și uh, Regatul Unit care nu țin de competența Uniunii Europene. Aș vrea să știu dacă aveți competențe astfel încât, sau instrumente astfel încât să încurajați uh, statele membre ale Uniunii Europene să se pregătească bine pentru Brexit. Observ că mai sunt doi colegi care doresc să adreseze întrebări, uh, Max pentru Versi și de asemenea uh, domnul Schulz. Mulțumesc. Înțeleg că deja există o presiune a timpului pentru a se obține ratificarea la timp a acordului și se pare că există în continuare probleme în vederea găsirii de soluții. Dacă Regatul Unit decide, pentru a evita o, o situație extremă, decide așadar să să se alăture spațiului economic european E bine, ce părere aveți despre o astfel de abordare? Am și eu o întrebare. În contextul complexității problemelor cu care ne confruntăm și în contextul acestei situații extreme a eventualității uh, neobținerii acordului cu privire la retragere, s-a vorbit despre protecția datelor, securitatea datelor. Europol, cooperarea cu uh, Regatul Unit. Ei bine, dacă nu avem acest acord, ce înseamnă toate aceste lucruri faptic pentru noi? Mai este dată securitatea datelor sau cum vom aborda toate aceste lucruri? Pentru că cred că toată lumea este de acord că ar trebui să evităm situații periculoase care ar putea să apară, periculoase pentru cetățeni. Deci, care este poziția dumneavoastră în această privință? Elmar, vrei și tu să-i cuvântul? Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sigur că am urmărit uh, discuția și se discută mult despre planul B, acest plan alternativ. Însă, în acest moment, Uniunea Europeană are o poziție clară, iar uh, guvernul britanic nu are o poziție clară. Și cred că dacă unul dintre parteneri nu are o poziție clară, nu ar trebui ca celălalt partener de negocieri să renunțe la poziția sa. Mi s-ar părea cea mai mare prostie din punct de vedere strategic și tactic. Trebuie să ne asigurăm uh, că ne păstrăm calmul în acest moment și că guvernul uh, britanic va începe să se miște un pic cu privire la punctele care mai trebuie soluționate. Iar în ceea ce privește acordul de ieșire din Uniunea Europeană, e bine, uh, avem nevoie numai de soluția care a fost propusă ce va mai urma, ce spune domnul Scholz cu privire la securitatea datelor și așa mai departe, toate acestea nu sunt declarificate acum. Acestea țin de perioada de tranziție. Acolo vor fi reglementate. Însă nu este bine să amestecăm lucrurile. Ceea ce înseamnă că punctul decisiv în acest moment este oh, următorul. Marea Britanie, conform promisiunilor din decembrie, trebuie să vedem dacă este capabilă să oh, își asume aceste soluții operative. Și se încearcă prin această convenție privind uh, Uniunea Vamală să se găsească un compromis. Nu știu însă și nici nu cred că acest lucru va fi suficient. Uh, vor fi necesare și alte abordări. De asemenea, până în toamnă va trebui să ne gândim și cum se rezolvă problema Irlandei, însă un lucru trebuie să fie cât se poate de clar. Nu putem să inventăm niște reguli care să pună în pericol integritatea Uniunii Europene sau a pieței interne. Avem aici un principiu care se regăsește în uh, toate documentele noastre. Fie că este vorba despre uh, aspecte care vizează Irlanda și frontiera cu aceasta sau alte lucruri, noi nu putem să renunțăm la principiile noastre. Trebuie însă să ne păstrăm calmul și de fiecare dată să uh, urmăm șirul negocierilor și trebuie să fim atenți ca statele membre ale Uniunii Europene să rămână unite. Așadar, Domnul Spinelli, trebuie să înțelegem într-adevăr că uh, acordurile cu privire la, cetățeni, la drepturile cetățenilor sunt periclitate. De asemenea, uh, Regatul Unit nu mai face plăți, mai veni cu contribuții către Uniunea Europeană și de aici apare lezarea unor anumite drepturi. Iar în ceea ce privește aspecte legate de Irlanda, uh, Sigur, și aici apar foarte multe probleme. E nevoie de unanimitate în Consiliu pentru a soluționa aceste lucruri. Așadar, vreau să le încurajez pe toți să nu devenim uh, impacientați, ci să ne păstrăm cu tot calmul poziția și să purtăm negocierile pe care le-am început. Nu cred că are rost să discutăm despre un plan alternativ. Pentru că dacă facem acest lucru, Anglia va dori să discute numai despre acest plan B, plan alternativ. Chiar și așa trebuie să fim pregătiți pentru o situație care are nevoie de un plan B, spune doamna președintă. Înțeleg că nu mai sunt întrebări, așa că îi dăm cuvântul domnului Ardini. Mulțumesc. Man, întâi vă uh, reamintesc mandatul uh, grupului uh, pentru pregătirea Brexitului. Unii s-au întrebat dacă perioada de tranziție de 21 de luni este prea lungă sau prea scurtă. Acesta nu este mandatul meu. Nu pot eu să schimb această perioadă din locul unde mă aflu. Sunt linii directoare date cu, de Consiliul European. Trebuie să lucrăm în acest cadru acordul de retragere, perioada de tranziție și domeniul de aplicare al relației uh, viitoare. Noi ne concentrăm pe două etape. 30 martie, în cazul în care nu există un acord de retragere, și sfârșitul perioadei de uh, tranzit, dacă tratatul privind relația viitoare nu uh, este încă finalizat fiindcă pot apărea situații de genul acesta. Domnul Șutlin, ați întrebat când am început sau când vom începe planificarea de urgență. Am început deja. Am început să analizăm diverse situații care ar putea să apară în cazul unei rupturi. Sigur, trebuie să așteptăm evoluția negocierilor, iar momentul în care va deveni evident faptul că acordul de retragere nu va primi sprijin suficient, fie în Parlamentul European, fie în Parlamentul Regatului Unit, atunci va trebui să intervenim. Deci, uh, treaba noastră este să analizăm toate scenariile, să analizăm situația juridică și să facem cât putem de bine pentru restul de 27 state membre. Da, domnul Broc are dreptate. Vor exista consecințe pentru mediul de afaceri, pentru cetățeni. Regatul Unit va deveni un stat terț. Și sunt două căi în care tratezi cu un stat terț. Fie negociezi tratate parțiale sau sectoriale, fie iei măsuri unilaterale în cadrul de competență propriu pentru a avea grijă de proprii cetățeni problema cetățenilor uh, revine constant în această discuție pentru că sunt cetățeni europeni de ambele părți ale canalului. Există uh, cetățeni europeni care trăiesc și locuiesc în Regatul Unit și cetățeni britanici care locuiesc la noi. Vă invit așadar să citiți uh, textul uh, notificărilor pe care le-am trimis. Mulți le-au citit și au fost surprinși au întrebat chiar se poate ca acestea să fie consecințele unui scenariu de ruptură? Da, este posibil. Toate notificările au fost verificate și răzverificate din punct de vedere juridic și descrie, descriu ceea ce se va întâmpla aveți exemple foarte clare. Producătorii de mașini nu vor putea să se mai bazeze pe certificatele de omologare britanice pentru a-și comercializa uh, autoturismele în restul Uniunii Europene. Piloții nu vor mai putea să își renoiască autorizația de zbor dată de autoritățile britanice după 30 martie și da, există readaptări, uh, modelele um, economice se schimbă foarte rapid pentru a se adapta la orice nouă realitate. Asta vedem în fiecare zi. Este foarte important, mai mult ca niciodată, ca statele membre și Comisia să lucreze împreună și uneori e vorba și de autoritățile regionale ale unor state membre pentru că uneori unele competențe țin de autoritățile regionale. Ne bucură faptul să vedem că problema pregătirii a devenit prioritară în multe state membre, Acolo se fac exact aceleași exerciții pe care le facem noi la nivel european. Ei le fac la nivel național și regional și vin apoi cu liste de acte ce trebuie ajustate și amendate. Unele state membre au întrebat unde ajungem la punctul fără întoarcere. Nu știm, trebuie să fim pregătiți pentru orice situație. Am vorbit despre sistemele IT. Este o chestiune foarte complicată. În unele situații va trebui să deconectăm Regatul Unit de la o serie de baze de date europene și, după cum am spus, va fi o mare provocare din punct de vedere tehnic să ne asigurăm că asta se întâmplă la timp. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim. Nu știu dacă putem încheia sau mai e ceva urgent ce doriți să clarificați. A, beneficiul uh, costurilor, nu vă ocupați de asta, dar poate aveți ceva de explicat. Nu a făcut -o un studiu de impact cuprinzător pentru că sunt foarte multe variabile care se pot schimba și care pot afecta sectoarele diferit. Există o serie de grupuri operaționale care vin cu cifre proprii sunt toate foarte mari uh, atunci când vorbim despre impactul economic și uh, companii individuale vin uh, cu cifre proprii un producător um, um, din sectorul aviatic a venit anul trecut cu ceva cifre, spunând că deocamdată trebuie să-și înghețe evoluția în Regatul Unit până vede ce se întâmplă după Brexit. Uh, știu că domnul Batten vrea să spună ceva, spune președinta. Da, întrebarea mea a fost la sfârșit și ați uitat să-mi răspundeți. Care este planul comisiei dacă acordul de retragere este respins de Parlament sau de comisie? De Parlament sau Consiliu, se corectează vorbitorul. Și aveți planuri de extindere a calendarului privind articolul 50? Comisia singură nu are niciun plan de extindere, de prelungire a articolului 50. Asta nu ține de puterea Comisiei. După cum spuneam, noi respectăm liniile directoare eh, transmise de Consiliul European. Dacă acordul de retragere se respinge, ce se întâmplă? După cum am explicat, se pot lua o serie de măsuri fie prin legislație, o parte din propuneri au fost deja făcute publice, pe listele de care am vorbit în 12 iunie, într-o serie de uh, sectoare putem acționa prin acte delegate, de exemplu, sectorul vamal. Aici, achiul uh, comunitar permite Comisiei să ia măsuri excepționale dacă este nevoie. Deci putem lua măsuri dacă devin necesare și, încă o dată, um, calendarul, sincronizarea sunt esențiale. George și apoi Barbara. Da, poate că nu ați vrut să speculați în ceea ce privește soluționarea litigiilor. Soluționarea litigiilor, în acest caz, uh, Regatul Unit devine o țară terță. Deci revenim la uh, mecanismul de rezoluție a disputelor uh, OMC. Și dacă nu apar acorduri comerciale care să include și această dimensiune. Însă, după cum știți, aceasta este una dintre cele mai contestate părți ale întregii construcții, deci nu vă putem oferi un răspuns final la momentul de față. Mulțumim, Barbara. Mulțumesc, domnule Leardini. Eu v-am întrebat despre drepturile cetățenilor. și despre posibilitatea incertitudinii juridice care ar putea apărea în cazul unei rupturi. Voiam să știu dacă în plan, planificarea dumneavoastră de urgență ați avut în vedere vreo soluție de protecție, ceva care să garanteze anumite drepturi drepturi asupra cărora există deja un acord, astfel încât să existe niște măsuri de siguranță juridică, niște certitudini vis-a-vis -vis de aceste drepturi. În ceea ce privește discuțiile legate de înregistrarea în Regatul Unit în baza acordului de retragere, Mă întreb dacă aveți uh, ceva măsuri de protecție pentru aceste chestiuni în cazul unui scenariu de ruptură. Mulțumesc. Într-adevăr, drepturile cetățenilor sunt unul dintre sectoarele la care îi acordăm o atenție deosebită. Sunt câteva sectoare, cum am menționat, uh, sectorul vamal, aviația, sănătatea și siguranța, drepturile cetățenilor, sectoare care sunt esențiale, prioritare, transporturile, evident, care trebuie analizate special în cazul unei rupturi. Nu vă pot da un răspuns final, uh, notez uh, sugestia noastră privind o uh, măsură de protecție, dar trebuie să spun că în cazul unei rupturi putem interveni doar um, din perspectiva celor 27 de state membre, adică protejându-ne cetățenii și drepturile cetățenilor în Uniunea Europeană. Nu putem să impunem nimic britanicilor. Aceasta ar fi situația în cazul unui scenariu de ruptură. Mulțumesc, spune președinte, mulțumesc domnului Leardini foarte mult și mi-e teamă că peste câteva luni o să vă invităm din nou să vedem cum progresează lucrurile pe măsură ce se apropie data când Regatul Unit devine țară terță. Probabil ulterior va fi interesant și pentru noi să auzim mai multe detalii despre cum evaluați și uh, pregătire la nivelul statelor membre și la celorlalte instituții și factori interesați. Prin urmare, vă mulțumesc frumos. Această parte a ședinței se încheie acum. Dragi colegi, în două minute trecem la cea de-a doua parte a reuniunii noastre și anume votul. Thanks, thanks a lot. Thank you. Uh, Dragi colegi, să facem un test cu cartelele, să vedem dacă funcționează. Uh, can you go? Sorry, so you, you will just tell me, right?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 nu suntem o comisie atât de mare, prin urmare putem uh, vota prin uh, ridicarea mâinii. Doar la sfârșit uh, e necesar vot prin apel nominal. Deci, cei care aveți cartelele, haideți să verificăm aparatele. Deschideți votul. You, have. It doesn't work, what you say? green, too much. One green too much. Un reprezentant al verzilor în plus. Could the one green, uh, yes, so now we are okay. Okay, so we, we are done, 23 people voting. I am... 23 de persoane care votează, înțeleg că suntem, spune președinta. Yes, uh, please. Uh, President, could I just ask... Domnule președinte, am o întrebare, pentru că dumneavoastră sunteți raportor la uh, raportul Hübner-Leinen. Uh, știu că propuneți schimbări la sistemul electoral folosit în alegerile europene din 2019 și faceți asta cu mai puțin de 12 luni înainte de alegeri. Adesea, comisia aceasta citează uh, Comisia de la Veneția cu mare autoritate. Uh, Așa am făcut atunci când am realocat uh, locurile Regatul Unit în ultimul raport și am avut grijă să facem asta cu mai mult de 12 luni înainte și am mai citat Comisia de la Veneția atunci când am criticat Polonia și Ungaria și Turcia și alte țări. Iar ca, uh, în calitate de coraportor, aș vrea să văd ce spuneți dumneavoastră. De ce în acest raport nu vi se mai pare important acest lucru? Mulțumesc frumos! Am discutat asta, asta nu ați fost prezent data trecută și am spus clar că nu uh, mai discutăm și astăzi. Colegii îmi spun că trebuie să votăm și gata, dar vă zic într-o propoziție. De aici, uh, textul merge la Consiliu, după aceea la Parlamentele Naționale. Deci nu noi decidem. Noi doar ne facem treaba. Elmar, vrei să continui discuția? Nu avem timp. Nu, e doar o propunere, doar o observație. E vorba de o propunere pe care am făcut-o noi. Parlamentul a decis acum vreo 2-3 ani pe asta. Nu e nimic ca nou. Așa este. Nu vreau să ridic alte discuții, deci vreau doar să finalizați discuția. Colegul Fox ar trebui să știe că în acest regulament se vorbește de anul 2024, atunci va fi el pus în aplicare. Deci, după cum spunea doamna Hübner, ține de statele membre să îl pună în aplicare și nu de noi. În regulă, atunci încheiem discuția și începem votul. Am verificat cartelele. și se deschide votul. Amendamentele 2, 3 și 4 sunt identice. Cine este pentru cele trei amendamente? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cred că se respinge. Trecem la amendament. Amendamentul 1 este, nu este admisibil, prin urmare trecem la votul final. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 15 la 8 și o abținere. Trecem acum la cel de-al doilea vot. Proiectul de aviz privind bugetul general și încep cu amendamentul 2.1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 3.1 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 4.1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 5.1. Cine este pentru? Împotrivă,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 S-a închis votul. 21 pentru, 3 împotrivă se adoptă. S-a sfârșit votul și dacă ați mai putea rămâne, putem continua discuțiile pe Brexit. Yes. Uh, dear colleagues, I just wanted to say if anybody would like to listen that we can continue with putem uh, continua fără interpretare până la, uh, în limba engleză, pentru că este aici Giefer Hofstadt. Dacă vrei să ne împărtășești uh, noutăți în legătură cu negocierile pentru Brexit, putem să continuăm, dar doar în limba engleză. Uh, that would be nice once, if you could do it. Ar fi drăguț să vorbesc în olandez. N-ar fi rău. Da, odată vreau și eu să vorbesc în olandeză și acum nu s-a putut. Uh, we still have four minutes of translation, interpretation, so you can do it in Dutch for a while. If there is Dutch over there, yeah. And said, uh, I'm in full uh, solidarity. Eu sunt uh, solidar uh, cu interpreții și voi vorbi finlandeză. Uh, mi se pare ciudat să-i fac să, să muncească tocmai uh, pentru că sunt uh, solidar cu ei, așa că voi vorbi în limba engleză fiind solidar cu ei. Ultimele informări uh, au avut loc pe 25 aprilie la Comisia AFCO. Atunci s-au făcut ultimele rapoarte și vreau să vă spun că ce vreau să vă spun este oarecum periclitat de faptul că pe 9 iulie um, guvernul britanic uh, va pregăti, va publica o carte albă în legătură cu viitoarea relație cu Uniunea Europeană. Și în lumina acestui eveniment uh, eu nu vreau să organizez noi reuniuni uh, AFCO, dar oricum după 9 iulie va avea loc un grup de coordonare Brexit și atunci va trebui să facem o evaluare a propunerii din Cartea Albă. Deci până pe 9 iulie nu avem informații noi în legătură cu uh, propunerea lor. Avem doar, am doar informațiile pe care le poate citi oricine în presă. Uh, și pot spune doar că va avea loc o reuniune a cabinetului prin care guvernul britanic va finaliza această carte albă. În al doilea rând, în ceea ce privește acordul de retragere, după cum știți, s-au făcut progrese la 9 articole noi în ceea ce privește um, alte chestiuni legate de separare, bunurile plasate pe piață, uh, taxa uh, pe valoare adăugată, chestiuni legate de uh, taxe vamale, proprietate intelectuală, cooperarea judiciară în chestiuni civile și comerciale, achiziții publice, chestiuni legate de Euratom și procedurile legate de admi- cooperarea administrativă. Toate aceste nouă elemente pe care le-am menționat uh, au înregistrat progrese am uh, făcut cu verde acolo textul, uh, ceea ce înseamnă că s-a ajuns la un acord. În, ultima, în ultimul proiect de acord de retragere există câteva porțiuni în verde, însă nu s-au făcut progrese pe două sau chiar trei chestiuni, și anume backstop-ul irlandez, acea soluție de rezervă pentru evitarea unei granițe uh, reale cu Irlanda și acordul de retragere. Deci s-au făcut uh, chestiuni, s-au făcut progrese, însă rămân în continuare două probleme, două chestiuni, două chestiuni în care nu s-au făcut progrese, adică backstop și um, guvernanța. Am făcut o greșeală, Ghie, nu, i-am, nu le-am permis interpreților să citească declarația la început. Putem să îi lăsăm acum să citească acest lucru? Le, le ia doar vreo 30 de secunde. E o glumă asta? Doar am vorbit eu. Dragi colegi, puteți citi acum uh, declarația dacă doriți. Astăzi este a 28-a zi a acțiunii de protest împotriva impunerii unilaterale de condiții de lucru inechitabile și nedrepte pentru interpreți de către administrația Parlamentului European. Parlament, pentru a soluționa acest conflict avem nevoie de mediere politică și de implicare directă în discuții a reprezentanților uh, interpreților. Prin urmare, vă informăm cu regret că nu vom acorda depășirea ale timpului alocat cedinței. Mulțumim pentru înțelegere!